Hello, everyone. If there are no objections to the draft agenda, then it can be adopted. Bună ziua, n-am primit uh, nicio modificare pentru agenda și deci putem să o adoptăm fără modificare. O audiere publică cu privire la sănătatea publică și la felul cum ar trebui adaptat uh, cadrul legislativ va avea loc uh, joi 22 martie de la orele 9.45 deci începând cu orele 9.45 sunteți cu toții invitați să participați. Uh, miercuri 27 martie de la orele 14 uh, va avea loc un atelier organizat de comisia noastră privitoare la standardele la dioxid de carbon, emisie de dioxid de carbon pentru automobile și dubițe, în fine, noi după 2020 uh, și sunteți invitați. Uh, apoi pe 12 aprilie reuniunea de după amiază va fi anulată. Avem schimbări în, la nivelul secretariatului. Uh, va veni cineva de la serviciu juridic PE, chiar începând cu astăzi, avem un nou membru și îl salutăm, îi urăm bun venit. Dar astăzi avem interpretare în 20 de limbi, ca de obicei dosarul reuniunii îl găsiți uh, pe site-ul e-meeting și în aplicația respectivă și reuniunea este transmisă pe internet. Primul punct de pe ordinea de zi este un proiect de aviz privitor la norme comune pentru multe tipuri de transporturi combinate de mărfuri între statele membre. Raportor este domnul Dantin, căruia dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, în Europa, transportul rutier reprezintă 49% din totalul de transporturi de mărfuri. Transportul combinat nu reprezintă decât 12% din transportul de mărfuri, în 2014 cel puțin. Transportul de mărfuri pe cale ferată este 18,3% și mărfurile pe căile navigabile 16%. Uh, Poate că este util să vă amintesc două definiții, transportul multimodal și transportul combinat, pentru că ele se combină, de fapt, dar nu sunt același lucru. Transportul multimodal este transportul unei mărfurilor pe mai multe căi de transport. Cel modal, combinat este cel care se face cu containere și care a fost deja gestionat de către directiva 92-106 pe care Comisia o propune astăzi spre uh, revizuire. De ce trebuie să ne ocupăm de acest text în Comisia Envi? Pentru că transportul de mărfuri s-ar putea să crească foarte mult până în 2050 și vedem că prin relansarea economică autostrăzile noastre și șoselele noastre sunt din ce în ce mai pline de camioane. Transportul combinat oferă așadar avantaje evidente pentru a facilita transportul de mărfuri între statele membre. Astăzi, în Uniunea Europeană, 91, 81% dintre transporturile intermodale sunt uh, și transfrontaliere. Infrastructura transfrontalieră permită așadar să includă și zonele mai puțin ușor de ajuns, cele de munte, și să reducă și uh, bottlenecks-urile uh, pe multe axe rutiere importante. De exemplu, eu vin dintr-o regiune în Franța din Alpi, unde legătura Uh, feroviară între Lyon și Torino ar putea să contribuie la un bun transport combinat. Comisia Europeană propune așadar să se revizuiască directiva pe transportul combinat după 25 de ani de la ultima directivă în domeniu. Mai multe provocări se prezintă astăzi și anume transportul uh, intermodal rămâne de asemenea sub uh, limitele posibile, terminalele de transport și infrastructura nu sunt suficiente, iar directiva actuală prezintă două slăbiciuni principale. E vorba de o punere în aplicare ineficientă uh, de către statele membre cu lipsă de certitudine juridică în anumite dispoziții și uh, prevederi care creează diferențe între state și în același timp prin lipsa de susținere la nivel național care nu permit să răspundă la uh, nevoile pe care le aduce cu sine acest transport față de cel clasic. Propunerea comisiei mi se pare că merge în direcția bună și răspunde la mai multe lacune existente la ora actuală. Propun așadar comisiei noastre trei grupuri de amendamente Primul, cu privire la măsurile țintite de susținere, al doilea grup, îmbunătățirea eficienței uh, lanțului logistic în domeniul tehnologic și al treia, promovarea uh, combustibililor alternativi uh, și depărtarea de combustibilii pe bază de cărbune. Să luăm la rând aceste mm, trei categorii. În primul rând, măsurile de susținere. Comisia dorește o rețea pentru uh, ca, care să existe la fiecare 300 de kilometri peste tot în lume cu puncte esențiale. Eu sper că această logică să poată să fie înlocuită cu o logică care să țină cont de investițiile economice în uh, terminale, în, iar proiectul de aviz ar putea ca um, să se ține cont de măsuri, uh, uh, măsuri care să poată să fie considerate de susținere, de exemplu, investiții în terminaluri, investiții în uh, echipamente, în noile tehnologii, dar și în formarea mâinii de lucru. Trebuie să se continue cu încurajarea acestui transport, mai ales pentru zonele de munte în care transportul e foarte dificil. În al doilea rând, îmbunătățirea uh, Uh, lanțului logistic datorită noilor tehnologii, v-aș propune ca la măsurile de susținere economică să se îmbunătățească accesul la tehnologiile informației și comunicării, o digitalizare a unor sisteme mai inteligente pentru ca să fie mai eficiente operațiunile de transport și pentru ca și costurile să scadă. În legătură cu cel de-al treilea uh, pachet, combustibile alternativi, una din obiectivele directivei este să se reducă um, incidența uh, transportului clasic de mărfuri pentru ca să se treacă spre transportul uh, um, combinat, care este mai puțin poluant. Acesta este și acordul de la Paris, de fapt, care prevede până în 2030 o reducere considerabilă a um, acestor uh, uh, efecte poluante. Însă nu se prevede momentan prin directivă o măsură concretă, iar um, transportul de mărfuri depinde în proporție de 94% de combustibilii fosili. De aceea trebuie să fie luate măsuri de către statele membre, trebuie date stimulente pentru um, combustibilii alternativi, electricitate sau uh, vehicule care merg cu puțin uh, emisii de dioxid de carbon. Două propuneri alternative există, una cu privire la cabotajul în transportul combinat. Uh, regulile cu privire la cabotaj trebuie să fie trecute în directivă, așa propune raportorul. De obicei, o derogare pentru astfel de reguli este oferită pentru transportul combinat pentru ca eficiența sa să crească. În amendamente se mai precizează și că această derogare nu se aplică transporturilor combinate naționale și că n-ar trebui să însemne o deturnare a regulilor cabotajului. În al doilea rând, IME IMM-urile. Foarte mulți actori economici în acest uh, domeniu sunt IMM-uri, ba chiar micro-întreprinderi, și deci trebuie redusă cât se poate de mult sarcina administrativă care este impusă acestor întreprinderi. Acum, domnule președinte, stau la dispoziția dumneavoastră și mă bucur de amendamentele pe care colegii le-au depus. De asemenea, mă voi întâlni foarte repede cu raportorii din umbră pentru a putea să pregătim și uh, urmarea acestor măsuri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Donta, iar acum vreau să dau cuvântul raportorilor uh, din umbră. Domnul Tănăsescu mai întâi. Thank you, Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. După cum știți, reducerea impactului negativ al transportului rămâne unul din obiectivele cele mai importante ale Uniunii în domeniul acesta. În mai 2017, Comunicarea Europe on the Move a prezentat o agendă pentru o tranziție corectă către o mobilitate uh, competitivă și uh, echitabilă pentru toată lumea, acompaniată de un pachet de măsuri. Revizuirea directivei 1992 pe 106 CE care este directiva transportului combinat, a fost uh, propusă ca o parte din pachetul Europe on the Move. Directiva pentru transportul combinat este singurul instrument juridic pe care îl are Uniunea Europeană de reglementare pentru stimularea o trecerii de la, un, de la transportul actual la transportul cu emisii scăzute pentru a îmbunătăți competitivitatea transportului combinat față de transportul de măsuri la distanță și uh, pentru a face un uh, transfer corect de pe calea uh, șose, de pe șosele pe căi alte căi. Uh, Um, este de asemenea acest pachet un răspuns pentru a diminua impactul negativ al transportului de mărfuri. Avem nevoie însă de măsuri importante pentru a putea să dăm drumul la întregul potențial al acestui sector. Comisia a făcut o propunere pe care o salutăm, pentru că ea propune o implementare uniformă, în primul rând, în toate statele membre. Pe lângă aceasta, propunerea Comisiei mai ține cont și de extinderea susținerii economice pentru toate mișcările de um, transport uh, combinat. Aș vrea să mulțumesc foarte mult raportorului pentru cum a lucrat. Salutăm abordarea raportorului, mai ales în legătură cu uh, folosirea criteriului geografic pentru construirea unor noi uh, terminale, care nu este un lucru relevant, pentru că nu ține cont de constrângerile naționale sau specificitățile regiunilor, dar nici de realitățile în fluxurile comerciale de transport de mărfuri. Aș vrea să închei spunând că directiva 1992 106 CE ar trebui să fie corelată cu legislația actuală în domeniul european, în domeniul transportului, mediului și sănătății. Desigur că și eu voi înainta câteva amendamente la acest aviz și sper ca și colegii să poată să fie de acord cu ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, iar acum domnul Torvart. Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Dantan pentru că a subliniat potențialul enorm al transportului combinat și contribuția pe care poate să o aducă la atingerea obiectivelor acordului de la Paris. Ne vom concentra pe folosirea amprentei carbonului în domeniul transportului și să încercăm să reducem congestiile și să încercăm să identificăm și potențialul de investiții în domeniu. Însă, pentru ca să ne pregătim pentru discuție, trebuie să citim și anumite rapoarte, ceea ce eu am făcut uh, rapoarte ale comisiei și cred că am înțeles ceva la care nu mă gândisem înainte. Dacă ne uităm la sistemele de transport combinat în, cu o privire de ansamblu, vom vedea că transportul combinat la nivelul uh, aspectelor de mediu depinde de două artere, Rinul și Dunărea. Și de câteva alte zone dintre ele. Dacă aceste două artere și zonele dintre ele nu sunt armonizate cu structura existentă a rețelelor de cale ferată, atunci cele două nu reușesc să intre în combinație. Și astfel vedem o trecere spre șosele, unde cred că avem mai multe probleme. Când vedem această trecere către șosele, putem să ne uităm la evoluțiile din ultimii 20 sau 30 de ani. Când mă gândesc la copil- copilăria mea, aproape orice companie avea un uh, depozit foarte mare și transportul către depozit nu era neapărat critic din punct de vedere al timpului, pentru că era o capacitate foarte mare în acel depozit. De la criza economică din anii 90, dar și mai ales după criza economică din 2007, am putut vedea în operațiunile companiilor că acestea și-au uh, redus, de fapt, uh, activitățile pentru a putea scăpa de depozitele respective și au inventat alte sisteme logistice care trebuie să țină cont însă de o, un calendar foarte strâns. De exemplu, dacă am nevoie de o, am o problemă la mașină, mă duc la dealerul local care trimite un mail către centrul logistic dacă am nevoie de o piesă, adică uh, o trimit un mail către un depozit care e la sute de kilometri și piesa mea vine cu avionul sau vine cu alte căi la mine, pe alte căi. Din cauza constrângerilor de timp, vine și pe șosele. nu se mai gestionează piesele de la un depozit și de aceea, dacă lucrurile sunt așa, suntem dependenți de schemele actuale. Problema însă este foarte interesantă și mă bucur foarte mult să pot colabora cu raportorul pe subiectul acesta. Mulțumesc, cam atât. Mulțumesc, domnule Torvald. Ceilalți raportori din umbră nu sunt aici, așa că vreau să întreb dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Nu este cazul. Atunci dăm cuvântul din partea Comisiei domnului Santamato. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru acest proiect de aviz. Pot să vă spun încă de la început că majoritatea amendamentelor merg în direcția a ceea ce am încercat și noi să atingem cu propunerea aceasta. Ele clarifică, de fapt, propunerea comisiei și sunt binevenite. Cele trei teme importante care au fost uh, menționate, ca excepția pentru cabotaj, interpretarea este într-adevăr ca și cea a comisiei, această uh, excepție trebuie să se aplice numai transporturilor combinate transfrontaliere. Iar în legătură cu încurajarea pentru folosirea unor vehicule curate, noi susținem astfel de idei întotdeauna, dar s-ar putea să fie mai dificil sau cel puțin va trebui să vedem cum să incorporăm această parte în propunerea noastră. E un obiectiv oarecum diferit. Minimizarea folosirii transportului pe șosele și pentru a aborda în același timp problema congestiilor. Anumite idei ar putea însă să fie găsite, presupun, pentru a putea uh, susține aceste proiecte. Și un alt aspect important folos, care a fost menționat în legătură cu terminalul uh, la fiecare 300 de kilometri și noi suntem de acord că e nevoie să avem o flexibilitate care este de obicei o indicație sau un indicator, un obiectiv care este de dorit, dar sigur când circumstanțele nu justifică acest tip de investiție, trebuie să nu continuăm în această direcție. Dacă îmi permiteți, aș face și câteva comentarii despre amendamente specifice care ar putea să fie mai problematice în legătură cu terminalul uh, cel mai apropiat, potrivit și cu criteriile de identificare ale acestora, avem deja o propunere la articolul 1, aliniatul 3, punct 3, avem câteva criterii care ar fi bine să rămână în textul central mai degrabă decât în actul de, de, uh, delegat sau în actul de implementare. Când e vorba de obligația de acceptare a celui mai potrivit și mai apropiat terminal pentru statele membre, aceasta ar fi de salutat din partea industriei, desigur. Dar în practică s-ar putea să fie dificil uh, să treacă la Consiliu. Un alt uh, aspect se leagă de ajutoarele de stat. Conformitatea cu regulile de ajutor de stat trebuie să fie asigurată în orice caz și va fi foarte dificil să includem în propunere o excepție de la obligația de notificare. Regulile de ajutor de stat se aplică orizontal și nu credem că va putea fi inclusă o prevedere specifică aici. În final avem o referință la amendamentul 3 pentru armonizarea condițiilor sociale în diferitele moduri de transport. Avem anumite reguli care se negociază pentru uh, transport dar în armonizare, o armonizare între, cele, între modurile diferite nu se prevede momentan. Iar în final, în legătură cu amendamentul 19, aș vrea să întreb dacă e posibil să ne mai uităm încă o dată la formulare. Am uh, înțeles că Comisia trebuie să fie gardianul tratatelor, dar nu putem să considerăm că Comisia este responsabilă pentru buna implementare a directivei. E vorba de o chestiune care ține mai mult de statele membre și e vorba de o problemă de formulare. Eu zic că mă pot opri aici și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru alte întrebări, desigur. Da, mulțumesc. Domnul Dontan dorește să finalizeze? Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit părerile celor doi colegi care s-au exprimat înaintea mea și cred că vom putea să lucrăm foarte bine împreună. Am ascultat și cu multă atenție intervenția Comisiei. Va trebui să discutăm despre obiecțiile formulate, dar uh, suntem aici pentru a legifera, nu neapărat pentru a urma la literă propunerile Comisiei. Mulțumesc! Aceasta ne finalizează, deci, primul punct de pe agenda și trecem mai departe. Avem termen de depunere a amendamentelor 11 uh, aprilie la 11 și votăm pe 16-17 mai în uh, comisia noastră. Now, the next item is, uh... Mulțumesc. Acum avem uh, pe punct ordinea de zi un schimb de opinii cu Comisia privitor la tratarea apelor urbane reziduale. Și uh, avem alături de noi din partea Comisiei pe doamna Manfredi, de fapt domnul Matiaș Margai, de asemenea, șef de unitate. Și începem prin a da cuvântul Comisiei pentru 10 minute, iar apoi membrii, vor putea, membrii Parlamentului vor putea pune întrebări. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc dumneavoastră și tuturor membrilor pentru că sunteți interesat de uh, acest raport pe care îl voi prezenta în curând și munca noastră este o scurtă prezentare a evaluării noastre, a modului în care se respectă directiva și impactul asupra mediului și ce se întâmplă în legătură cu punerea în aplicare și promovarea respectării binele lor și apoi concluziile, sigur. Așadar, poate e util ca la început să explic câteva, câteva termeni pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest instrument. E, se utilizează conceptul de echivalent locuitor sau po- populație. E vorba de apă uh, menajeră, dar și apă industrială uh, produsă de aglomerații. E vorba de Mm, localități cu mai mult de 2000 de locuitori, obligația de colectare în diverse niveluri de uh, prelucrare și tratament, vedeți uh, ne, ne, noțiuni de secund, secundar, deci tratament secundar și uh, mm, tratament mai stringent, unde trebuie să se îndepărteze mai bine nitrogenii sau fosforul. Apoi, nu utilizăm termeni cum ar fi UE 15 sau 13, am avut termene uh, juridice diferite și vedeți că ne referim la grupuri de țări uh, uh, adesea pe măsură ce au aderat la Uniunea Europeană, pentru că sigur că aderarea a avut implicații și în legătură cu momentul în care au început obligațiile lor. Comisia a publicat cel de nouălea raport de implementare, de punere în aplicare, după 16 ani de la primul raport de punere în aplicare și Uh, vă puteți face o idee a magnitudinii acestui exercițiu. E vorba de peste 23.000 de localități, aglomerații urbane și directiva se aplică uh, peste 600 de milioane de, de așa numitul echivalent de populație, inclusiv 580 de orașe mari. Bun. Uh, Poate că noțiunile cele mai importante care trebuie prezentate acum, vedeți în imagine, avem uh, două modalități diferite a verificării punerii în aplicare a directivei. Uh, în partea de sus a imaginii avem deci este un tabel cu uh, ratele de respectare conform metodologiei juridice pe care o utilizăm și asta am testat-o și la Curtea de Justiție. E vorba de examinarea practică a Uh, momentul în care directiva este complet uh, pusă în aplicare, în întregimea sa, deci dacă o aglomerație are defecte, ar fi zero. Pe când dacă respectă tot, e 100. Și vedem aici, uh, deci, media. Vedeți în imagine țările în care directiva e aplicată de mult, ajung, de aproape, ajung la aproape 100% din implementarea în ce privește colectarea preziduale și, de asemenea, procentaje destul de mari, dar nu uh, respectarea încă completă, acolo unde se aplică tratamentul secundar și terțiar, dar dacă vedem țările care au aceste reguli uh, doar uh, recent aplicate, vedem că încă mai sunt multe de făcut, mai ales în ce privește tratamentul mai stringent. Însă, vedeți, în, asta în tabelul din partea de jos, am, e ceva ce încercăm să facem ca să vedem ce s-a făcut nu suntem doar la respectarea din punct de vedere juridic, ci să vedem dacă vreți procentajul apelor care sunt colectate și tratate. Vedeți acolo cifre care se referă la distanța față de obiectiv și cumva e o imagine mai bună în majoritatea regiunilor sau zonelor în care se aplică, însă sunt niveluri destul de îngrijorător de scăzute a Uh, tratamentului, aplicarea tratamentului terțiar în uh, UE13, țările UE13, ca spun așa, deci primele, uh, primele 13 state istorice ale Uniunii Europene. Un alt mod de a vedea problema ar fi uh, distribuția geografică pe care o puteți vedea pe hărți. În stânga vedeți uh, cu albatru sunt uh, regiunile unde lucrurile funcționează și acolo se aplică directiva apro- aproape 100% în ce privește colectarea și apoi în dreapta e ce am avut înainte pe tabel, aici imaginea e mai preocupantă în ce privește tratamentul terțiar, care este mai complicat. Bun, uh, ce putem vedea aici e uh, tendința sau tendințele din datele colectate și vedem uh, că situația se îmbunătățește. Puteți vedea linia albastru deschis de jos UE 13 nu e așa de bună o imagine statică, ci dinamică. Au făcut uh, UE, țările UE 13 o treabă foarte bună cu infrastructura pentru colectare. Dar, deci cumva vedem totuși din imagine cu ce provocare s-au uh, confruntat aceste uh, țări și au făcut treabă foarte bună pentru aplicarea directivei. De asemenea, să, men- să menționez ceva și pentru cei care doresc să cunoască mai în amănunțime raportul, veți vedea trendurile care au descrescut puțin în raportul recent, asta pentru că avem date mai bune tot, totuși. Am reușit în sfârșit ca toate țările să ne transmită datele și informațiile care ne permit uh, să avem o imagine mai completă de aceea se registrează mm, ușoară descreștere. Poate cel mai important uh, e impactul pozitiv asupra mediului și asupra sănătății al măsurilor luate și va, vă arătăm aici uh, două moduri diferite de a vedea uh, chestiunea sus, îmbunătățirea apei calității apei în Europa este apa de baie. Și uh, așa putem vedea, putem stabili parametrii corecți și să monitorizăm și am uh, concluzionat că directiva a uh, contribuit la îmbunătățirea calității apei de baie și avem două hărți în partea de jos unde se poate vedea o scădere însemnată a ceea ce numim noi cererea biologică de oxigen. E vorba de nivelul poluării organice, care ne spune câți nutrienți sunt adăugați apei. Mesajul cheie aici e că directiva în ultimii 20 de ani a avut contribuții importante la îmbunătățirea stării râurilor europene, bazinului hidrografic european. Bun, eh, eh, foarte important nu e doar impactul pozitiv asupra mediului și sănătății, ci și contribuția la trendul, trendul total al economiei circulare, a reutilizării a ceea ce încă e material util. Deci îndepărtăm eh, consecințele dăunătoare ale poluării biologice și nutrienților și în același timp contribuim, întregul sistem contribuie la recapturarea a unei mari, mari părți a nutrienților. După cum știți, fosforul, de exemplu, e material finit. Deci capturarea sau captarea fosforului e foarte importantă o, ca resursă internă în Uniunea Europeană și apoi vedem de asemenea că un număr de țări reutilizează și apele reziduale curățate, deci e important de menționat, dar sigur că asta face subiectul unei propuneri separate de lege care va sosi din partea Comisiei Europene. Și acum un alt aspect important, puteți vedea, îl puteți vedea în raport, faptul că vedem și la nevoile, vedem care sunt nevoile de investiții, deci țările raportează ce investiții se prevede că încă mai sunt necesare pentru, pe de o parte, infrastructură nouă și, pe de altă parte, menținerea și, adică întreținerea și renovarea infrastructurii existente. Aici observăm uh, trenduri interesante, de exemplu, tendințe interesante, puteți vedea că vorbim de mai mult de 25 de miliarde în investiții pe an, în viitor apropiat, se prevăd în statele membre și vedem de asemenea și un uh, tren sau o tendință logică cu investiții în nouă infrastructură care uh, sunt predominante în UE 13 și UE 15 au o rată mare de respectare a legislației pentru că majoritatea investițiilor uh, se îndreaptă spre renovarea infrastructurii. Apoi, uh, o contribuție importantă a Uniunii Europene și finanțării uh, uh, cu bani europeni acestor investiții. După cum vedeți că se prevede că 26% să fie nivelul de cofinanțare în statele membre. <clears throat> Trebuie să vedem foarte amănunțit această chestiune în viitoarele discuții pe tema bugetului, dar în perioada actuală de programare 2014-2020, 10 miliarde de euro se prevăd să fie folosiți pentru investiții în proiectele de apă residual urbane, deci uh, se face ceva important în ce privește finanțarea europeană, dar și asistență tehnică prin programul Jaspers, unde recunoaștem clar că sunt provocări importante cu care se confruntă țările, lucrăm de aproape cu ele pentru a le ajuta să fie la înălțimea provocărilor și să tragă și beneficii de pe urma investițiilor. Hmm, ce facem uh, în practică, ne concentrăm pe țările cu cele mai mari probleme și cu nivelul cel mai scăzut de punere în aplicare, cu colegii de la comisie, mai ales colegii responsabili de, cu politicile de coeziune, lucrăm și cu alte instituții, OCDE, Banca Mondială, uh, la fața locului, evaluăm nevoile ca să ne asigurăm că, într-adevăr, impactul este uh, uh, bine determinat și existent. În concluzie, pentru cei care se ocupă cu această temă de câtva timp încoace, tendințele sunt pozitive, avem vești bune, importante, dar, din nou, uh, dacă ești neofit în domeniu, poate încă te întrebi cum de avem așa lacune mari în punerea în aplicare. Dar Comisia se concentrează acum uh, și în următorii ani va să, să lucreze de aproape cu statele membre ca să ne asigurăm că pot, uh, se pot bucura de toate beneficiile cu investiții la nivel optim și asta va avea sigur uh, un impact pozitiv asupra calității bazinului hidrografic, mediul marin și sănătății și toate acestea sunt legate de punerea în aplicare a obiect, obiect, obiectivului 6 de dezvoltare durabilă uh, și dincolo de munca generală a Comisiei privitoare la aceste obiective de dezvoltare, am făcut și un exercițiu de, intrăm într-un exercițiu de evaluare cu consultări publice care sunt făcute la ora lansate, au fost la ora actuală și acum așteptăm uh, să vedem uh, um, cum vom colecta datele care ne vor putea ajuta să facem progrese în punerea în aplicare. Vă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau comentarii. Mulțumesc, dragi colegi, aveți cuvântul să puneți întrebări dacă doriți. Doamna Iatrânache. Uh, mulțumesc, am o întrebare nu se menționează în raport chestiunea rezidurilor de origine farmaceutică în apele reziduale urbane, care sunt o sursă de poluare a mediului. E o chestiune care se discută și în contextul strategiei rezistenței uh, microbiene și uh, acum se face exercițiul refit, așadar vreau să știu uh, ce face Comisia cu această problemă. Thank you very much. Mr. Dantin. Mulțumesc, domnul Dantin. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă, și vreau să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru prezentarea făcută. Uh, cred că uh, ne permite să avem un bun punct de vedere în ce privește dinamica gestionării apei, așa cum spune directiva cadru, cu bazine hidrografice. Am aș atrage atenția asupra unei probleme de mm, percepție de către opinia publică, pentru că în urmă, în ultimii 30 de ani, am tot uh, modificat uh, uh, termenii pentru că mm, situația s-a îmbunătățit, pentru că tehnologiile de analiză s-au îmbunătățit și s-au răspândit și atunci uh, tot uh, îmbunătățim și precizia, dar față de opinia publică uh, sunt probleme, că opinia publică uneori are impresia că, în ciuda investițiilor făcute, lucrurile nu evoluează destul de rapid. Și eu cred că e foarte important să publicăm în mod regulat uh, cele trei barometre existente de-a lungul timpului, pentru că aceste trei barometre merg în aceeași direcție și ne arată că uh, Investițiile în protecția mediului au nevoie de timp ca să își producă toate efectele și când măsurăm nu doar uh, ieșirea dintr-o stație de epurare, dar măsurăm uh, efectul asupra mediului, vedem că uneori e nevoie de 5 până la 10 ani pentru ca un mediu care uh, e degradat de poluare beneficiază în sfârșit de epurare și de îmbunătățirea stației de epurare. Și cred că opinia publică e foarte atentă la problema apei. Trebuie ca toți împreună la nivel european să îmbunătățim comunicarea pe tema asta. Mai sunt multe de făcut, sunt de acord cu antevorbitorul meu. Ne așteaptă multă muncă cu rezidurile farmaceutice din apă. Avem uh, problema hormonilor mai ales, care există și nu putem să o băgăm sub preș Problema asta va fi foarte dificil de rezolvat, va fi nevoie de mult timp, mulți bani și oamenii de știință, inginerii, va trebui să se implice, să muncească la niște tehnologii care să ne permită să reducem aceste probleme pe viitor. Mulțumesc, domnul Pedicini. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, am ascultat ce a spus reprezentantul Comisiei, eh, suntem favorabili eh, rezultatului. Eh, e bine că vedem că există o vizibilă îmbunătățire în ce privește până aplicarea aplicare a acestei directive, dar noi vedem că în Italia se registrează o întârziere mare, mai ales în ce privește tratamentul secundar, deci biologic, al apelor reziduale, pentru că Astăzi încă există pro, trei proceduri de infracție împotriva Italiei, C560-10, cu sentință care se referă mai ales la uh, localitățile care nu au rețea de canalizare sau uh, pentru care nu există tratamentul secundar al apelor. Deci cetățenii italieni plătesc un cost pentru aceste tratamente, însă aceste tratamente nu sunt făcute, deci nu există tratament secundar. În plus, uh, ISPRA spune că majoritatea nemorilor care sunt recuperate nu sunt utilizate ca uh, îngrășăminte, uh, acestea ar putea fi utilizate pentru că sunt pline de nutrienți pentru teren, dar, de fapt, aceste nămoluri sunt îngropate direct în hal, de asta înseamnă că uh, cetățenii nu au nimic de câștigat, uh, își pierd banii, plus că nu se respectă ierarhia deșeurilor. Deci, uh, întrebăm Comisia dacă a prevăzut măsuri mai severe pentru a extinde în Uniunea Europeană practica recuperării în molurilor provenite din tratamentul secundar utilizate în molurile care îngrășăminte și dacă are intenția să se concentreze mai mult asupra controlului uh, și responsabilizării autorităților regionale și locale. Thank you. uh, piric Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, aveam aceeași întrebare, pentru că am organizat și o conferință cu un invitat din țările de jos, de unde a reieșit clar că problema antibioticelor în uh, apele reziduale și mm, rezistența la antibiotice și uh, uh, e vorba de substanțe care sunt aruncate în apă din spitale și nu văd unde e chestiunea asta în raport. Aș dori să știu mai multe. Deci, poate puteți face și amendamente și uh, e foarte interesant uh, ce am aflat din ultima intervenție cu nutrienții și îngrășămintele. Exact uh, pe tema asta am depus eu un amendament uh, la un raport, dar ați votat împotrivă. Și aici uh, e același lucru. Dumneavoastră mi-a spus că nu putem susține acest amendament, dar totuși acolo era soluția la problemă, în amendamentul meu, dar nu a fost susținut. Deci aș vrea să știu ce are de spus comisia în legătură cu asta. Pentru că vedem că atunci când vorbim de apă, în general, păi e un subiect transversal, dar văd că la Parlament noi încercăm să găsim soluții, pentru că sigur că ă, apa e un punct tematic esențial, însă adesea nu știm ă, ce se întâmplă în alte instituții care au alte dosare în legătură cu apa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, am și eu aceeași preocupare cu cea a colegului Donta, bineînțeles, și aș întreba comisia următoarele. Există un număr de obligații care trebuie, într-adevăr, respectate în ce privește apele reziduale, însă uh, pentru ca apa, de exemplu, unui râu să fie într-o stare satisfăcătoare, nu înseamnă că apa nu va conține în continuare produse toxice. Deci, eh, ce întreb eu Comisia Europeană? Pentru că până acum nu se ține eh, seama de studiile de toxicologie deci sigur că se poate spune că un râu, uh, da, a fost uh, depoluat, uh, are biodiversitate, a fost curățat, dar mai apoi dacă facem o analiză a biodiversității, atunci ne dăm seama că în ce privește toxicologia, încă sunt multe probleme și printre altele apare și problema acestor perturbatori endocrini, a hormonilor eu cred că e o problemă foarte gravă. Și a trebuit ca în setul de studii obligatorii ce privește calitatea apelor reziduale, ar fi, cred eu, indispensabil să se adauge studiile de ecotoxicologie. Pentru că ele sunt cele care prezintă într-adevăr problemele care mai există, probleme care pot avea consecințe grave pentru toate speciile și mai ales specia umană. Mulțumesc foarte mult. Doar o scurtă întrebare. Ce fel de măsuri are Comisia de gând să sugereze pentru a rezolva uh, apele, problema apelor reziduale de la aceste uh, centrale de tratare, pentru că, până la urmă, ciclul deseori se termină la aceste uh, centra, centrale de tratare. Ce se întâmplă cu rezidurile acestora? Vă mulțumesc, am o întrebare chiar eu mi Ce trebuie să facă statele care au rămas în urmă pentru a Uh, ajunge la nivelul de conformitate cu parametrii cei mai importanți specificați în uh, directiva tratamentelor apelor reziduale urbane. Dacă Comisia a identificat exact ce trebuie să fie făcut ca prim pași, dacă nu mai sunt alte întrebări, îi dau cuvântul domnului Margai. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte relevante. Voi încerca să le grupez și după aceasta la dispoziția dumneavoastră. În ceea ce privește importanța acestui aspect pentru opinia publică și în ceea ce privește durata raportării și privirea lucrurilor în mod coerent, aveți dreptate, suntem puțin prinși în ciclul de raportare. Am moștenit aceste informații de la un instrument care datează de 20 de ani, însă încercăm să supraveghem toate aceste Uh, date. Uh, ne gândim aici la uh, planurile de reamenajare a bazinelor fluviale, apele reziduale, directiva pentru apele reziduale urbane a fost o directivă simplă și eficientă care a reușit să uh, Uh, ducă la tratarea majorității apelor reziduale din Europa și din deceniile următoare și Parlamentul a adoptat uh, directiva cadru pentru apă uh, că avem, pentru că avem nevoie de o abordare mai generală în ceea ce privește apa și râurile. Pentru că există reguli foarte clare în legătură cu poluatorii și substanțele chimice care ar trebui restrânse. Examinăm și calitatea uh, apei în uh, cursurile de apă în general. Deci vrem să luăm măsuri care depășesc acest instrument relativ simplu. Acestea fiind spuse, evaluăm Chiar din acest motiv trebuie să ne asigurăm că directiva este adecvată scopului. Deci dacă există o contribuție pe care o putem aduce pentru a îmbunătăți impactul de la sfârșitul conductei, ca să spunem așa, și aici răspund la două întrebări în domeniul toxicologic și farmaceutic. Am întrebat, se poate face mai mult în ceea ce privește tratamentul la centralele de tratare? Ați văzut deja cât de puțin există la, ca răspuns la, pe acest subiect în momentul actual și e, e, discuția pe care trebuie să o avem este că este cine va trebui să, să plătească cei care utilizează aceste ape reziduale sau cei care uh, fabrică aceste medicamente. Deci, Comisia lucrează asupra unei strategii pentru produsele farmaceutice, un angajament luat în 2013, atunci când uh, am revizuit uh, legislația cu privește la apele europene și trebuie să examinăm ce se întâmplă cu reziduurile farmaceutice în uh, cursurile de apă dulce, care sunt uh, căile cele mai eficiente de a rezolva aceste reziduri. Bineînțeles că există substituirea, utilizarea substanțelor mai puțin dăunătoare și după aceea cine trebuie să plătească utilizatorii produsului și acest lucru este și mai important datorită societăți în îmbătrânire, deci uh, utilizarea de medicamente va crește în loc să descrească în următorii ani. Aș dori de asemenea să mă refer la cei care au recunoscut îmbunătățirile tangibile. Într-adevăr, au uh, fost puse câteva întrebări care uh, menționau ce se întâmplă cu cu nămururile reziduale. Avem un instrument separat în legătură cu aceste nămoluri reziduale care uh, stabilește criterii de calitate, ceea ce vom face la comisie este cum să ne asigurăm că uh, calitatea nămolului este suficientă pentru a putea fi utilizată ca îngrășământ, pentru că, după cum vedem acum um, în cadrul microplasticelor, nămolul conține, dacă nămolul conține anumite materiale plastice, atunci uh, pune problema uh, siguranței alimentare. Deci este o problemă destul de complexă pe la întrebarea concretă în legătură cu nerespectarea prevederilor tratatului. Din păcate avem un număr larg de nerespectări ale prevederilor. Încercăm să discutăm direct cu statele, însă în definitiv, în final, până la urmă trebuie să ajungem la proceduri juridice. nu putem să ne permitem să discutăm cu fiecare um, guvern regional, însă sperăm că uh, sub amenințarea unei acțiuni în justiție vom avea un răspuns mai coerent și mai uh, constant. E foarte importantă organizarea guvernanței. În multe locuri, uh, problema investițiilor ține de entități mici care trebuie să uh, creeze planuri, însă nu dețin know-how-ul. Însă guvernarea centrală are un uh, rol central în ajutarea acestor mici furnizori a regiunilor să coopereze. Insistăm uh, foarte mult în într-un plan general pentru ca guvernul să examineze ce, de ce este nevoie, cine este responsabil pentru implementare, de unde vin fondurile, vin din impozite, din fonduri europene sau din altă parte și sperăm că cu această abordare mai strategică vom putea să obținem rezultate mai bune. Sper că am răspuns majorității întrebărilor. Este o problemă destul de complexă, însă nu am uh, încheiat discuția în legătură cu îngrășămintele. Încercăm să conlucrăm pe toate instrumentele pentru a avea o propunere coerentă. Deci, trebuie să ne uităm la contaminarea um, localizărilor de um, adunare a apelor reziduale. Sperăm că acest lucru va duce la o uh, discuție mai coerentă cu autoritățile responsabile în ceea ce privește industriile, emisiile industriale. Sperăm că va, are, va exista o Uh, examinare mai aprofundată, chiar dacă, dacă rezultatele nu sunt cele scontate. Da, eu am o întrebare din partea domnului Șepec. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, uh, mulțumim Comisiei pentru această prezentare, s ați spus că atunci când este vorba de nămorurile reziduale, acestea pot să fie utilizate ca îngrășăminte, însă ce se întâmplă cu utilizarea acestor îngrășăminte de către sectorul agricol? Aș dori să primesc un răspuns în scris și aș dori să depunem și amendamente în acest sens pentru a găsi soluții. A dorit să răspundeți acum? Prefer să răspund în scris pentru a putea cons- avea consultarea de plină. Bun, încheiem atunci uh, acest schimb de opinii în legătură cu tratamentul apelor reziduale. Vă mulțumesc tuturor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Din nou un schimb de opinii cu Comisia cu privire la acțiunile UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu. Mm. Începem cu domnul Robert Conrad, șef de unitate la Direcția Generală Mediu, care uh, intervine și după aceea dăm cuvântul colegilor în uh, procedura intervențiilor spontane. Domnule Conrad, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vă prezenta planul de acțiuni planul de acțiune al Comisiei în legătură cu conformarea la legislația de mediu adoptată în 18 ianuarie. And there we are. So the package... Pachetul adoptat în ianuarie constă dintr-o comunicare a Comisiei, un document de lucru intern prin care se stabilește înființarea unui nou grup de experți. și logica principală de intervenție ca urmare a mulți ani de experiență cu Uh, lipsa de implementare sau implementare substandard și în controlarea și coordonarea mm, activității academice în domeniu. Pentru ca această uh, conformitate să funcționeze, avem nevoie de trei lucruri. Promovarea conformării, implicare, transparență capacitare și finanțare, după aceea avem elementul inspecțiilor și controalelor și, în ultimul rând, vine elementul aplicării. Pentru a vă ilustra aceste aspecte, um, putem să vedem că um, există diverse tipuri de comportamente, de la uh, cei care se conformează, cei care nu știu și până la cei care sfidează sau ajung la comportamente penale. Avem uh, de asemenea și răspunsuri la aceste comportamente de la recompense, angajamente, finanțare, educație, inspecții și uh, aplicarea legii încercăm să în pachet am încercat să capturăm întregul spectru al răspunsurilor suntem conștienți și acest lucru este bine documentat de către actul de implementare de mediu că mecanismele slabe de conformare sunt o cauză a proastei implementări. Și implementarea nu a fost discutată în niciun fel integrat sinergic, siner, sinergetic, deci fără să avem o platformă care să permită stabilirea pașilor următori. De asemenea, trebuie să subliniem că experții trebuie să conlucreze atunci când vorbim despre conformare și experți. Vorbim până la urmă de inspectori, inspectorii de pe teren, inspectorii care se ocupă cu diversele domenii în domeniul mediului. După aceea, procurorii, poliția și judecătorii, deci toți actorii implicați fac parte din lanțul conformării și toate sectoarele cu care am lucrat timp de mulți ani, diversele rețele trebuie să fie în împreunate în statele membre și, bineînțeles, să se creeze instituții sau platforme care să le permită să conlucreze, să coopereze în mod sistematic. Un alt lucru pe, lucru pe care l-am identificat este că formarea și transmiterea informațiilor a fost de jos în sus și destul de substandard am văzut de asemenea că orientările Uniunii sunt destul de limitate. Avem nevoie de mai multe asemenea acțiuni în anumite sectoare și sunt uh, mai multe provocări care țin de cei uh, care acționează la fața locului. Toate aceste lucruri se vor aborda prin documente de orientare. După aceea, acest domeniu se dezvoltă destul de rapid și din ce în ce mai, noi, mai multe tehnologii noi uh, apar care, de care depinde foarte mult succesul, uh, calitatea datelor și informarea actorilor și a publicului în general. ce a reieșit din uh, constatările acestea sunt cele nouă acțiuni creionate în planul de acțiune. Se poate vedea că pe această fișă că am încercat să rezolvăm uh, provocările principale. Să începem de la dreapta, colțul din dreapta, dezvoltarea utilizării sateliților, care uh, vizează utilizarea optimă a capacităților statelor membre. Avem un program Copernicus de succes și provocarea este utilizarea și adoptarea acestui program Copernicus. Vrem de asemenea să acordăm statelor membre uh, evaluări mai bune prin crearea unui cadru de evaluare în care să existe indicatori de performanță Avem în vedere orientări în ceea ce privește conformarea în zonele rurale, deci un document de orientare în legătură cu bunele practici în ceea ce privește terenurile și apele. Ehm, vrem să luptăm împotriva ehm, delictelor penale în ceea ce privește um, animalele sălbatice și, bineînțeles, uh, cunoașterea este foarte importantă, informațiile și bunele practici și uh, oportunitățile de finanțare pentru asigurarea conformării de mediu și prin acest lucru și prin uh, portalul de implementare. După aceea să încurajăm formarea profesională. Într-adevăr, mulți uh, actori implicați ne-au spus că este important să se identifice necesitățile de formare pentru inspectori și pentru practicanți Deci pentru experții la nivel național, bineînțeles, noi vrem să-i ajutăm pe inspectori să își unească forțele. Am menționat de la bun început acest lucru și acest, astfel includem și utilizarea experienței la nivel european și utilizarea uh, instrumentului TAIEX uh, între omologi, de asemenea orientări uh, practice în legătură cu inspecția uh, facilităților de tratare și, după aceea, bineînțeles, oportunitatea ca actorii locali, cetățeni și ONG-uri să uh, transmită plângeri atunci când bănuiesc că ceva nu este corect la fața locului și acest lucru va fi introdus în punele practici legate de conformarea de mediu, inclusiv prin uh, citizen science și uh, cu statele membre pentru a dezvolta mecanisme de conformitate. Acestea sunt cele nouă acțiuni care vor fi implementate în 2018-2019. Uh, uh, have launched, uh... Am lansat săptămâna trecută și uh, grupul de experți la nivel înalt care se va ocupa de gestiunea acestor uh, conformități și ne bucurăm că și statele membre au participat și sunt de acord atât uh, să trimită um, responsabili din minister sau din administrație pentru a face parte din această platformă. Am invitat și Parlamentul European și alte foruri și așteptăm ca reuniunea inaugurală care stabilește programul de lucru să fie mai concretă în a doua reuniune care va avea loc în decembrie. Aici vedeți organigrama care arată structurile guvernamentale. Avem statele membre pe picior de egalitate cu rețelele de mediu care sunt cheie, pentru că sunt esențiale, pentru că ele sunt cele care oferă informațiile cheie la toate acțiunile. Apoi, am vrea să avem și grupuri de lucru și workshop-uri care să dezvolte acțiunile respective, ceea ce ne va permite și să avem un schimb de opinii foarte țintit la nivel înalt în toate aspectele de, med- de guvernanță, și accesul la justiție. Grupul de experți va fi parte din forum. Și uh, instituțiile Uniunii vor fi asociate, dar și grupurile de experți în diferite domenii, cum ar fi, de exemplu, în domeniul apei, naturii și deșeurilor, care vor oferi un feedback. Cam aceasta ar fi uh, o introducere a proiectelor noastre și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Okay, thank you very much for the presentation. Now, colleagues would... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Dacă dorește cineva să pună o întrebare, vă mulțumesc pentru prezentare. Doamna Schreier, Annie Schrein, mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați uh, prezentat acest subiect care e foarte interesant. Am făcut și eu uh, câteva, uh, pre, câteva precizări deja pe subiect, însă mai ales la apele reziduale. Trebuie să știm că mai ales spitalele sunt uh, un element esențial în acest lanț. Nu avem, uh, spuneți dumneavoastră, nu avem măsuri pe care putem să le luăm pentru că e foarte scump. Care este limita? Când uh, vom începe să acționăm? Se spune, de exemplu, că la în spațiile rurale e foarte important să avem măsuri concrete, dar ce facem după aceea? Mulțumesc! Altcineva? Doamna Grostet. Mulțumesc, eu nu o să vorbesc despre aer, o să vorbesc despre apă. La sfârșitul lui ianuarie, Comisia a convocat 9 state la Bruxelles, printre care și Franța, pentru o reuniune a ultimei șanse, să spunem. Și aceste state aveau cam 10 zile pentru ca să prezinte un plan credibil pentru a um, demonstra prezența particulelor fine și a uh, oxidului de azot în atmosferă. Aș dori să știm unde suntem acum, în momentul de față. Vreau să știu dacă s-au făcut uh, sau luat măsurile judiciare necesare, dacă sunt progrese sau nu, pentru că atunci când uh, se întâlnesc statele membre și li se spune că au 10 zile pentru a pregăti acțiuni credibile, nu e întotdeauna foarte simplu. Eu aș vrea tocmai să știu cam unde suntem acum și dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre cum s-a avansat. Mulțumesc. Domnul Florenț are cuvântul. Mulțumesc. Aș putea să pun un disc pe care l-am mai pus acum 20 de ani. Aud cu multă bucurie propunerile comisiei și care sunt lucrurile pe care vrea să le îmbunătățească. Sau ceea ce n-au făcut deja statele membre. În 1994 am fost și eu uh, printre cei care au redactat directiva pe AP, Pe atunci doamna um, cancelar era ministrul de mediu și președinta Consiliului pentru uh, mediu și nici până acum nu a fost pusă în aplicare această directivă cadru pentru apă. Dacă eu mi-aș fi făcut atât de prost temele la școală, cum a făcut cel mai mare land din Germania, nici n-aș fi luat bacul. Uh, de ce, vă, de ce tolerați atât de multe când e vorba de politica în acest domeniu, există un land în Germania care blochează tot și mă miră pur și simplu că toți comisarii suportă așa ceva. La olandez deja li s-a dat în cap și alții nu fac nimic, și mai ales un land important din Germania. Obiectivul meu este că la următoarea legislație vă rog frumos să aveți grijă să se și pună în aplicare. Poate că mm, nu întotdeauna trebuie să fie cineva atât de visător și cu uh, ținte atât de ridicate, de înalte, cum se întâmplă la noi în uh, comisie, dar faptul că dumneavoastră tolerați că, ca unii să nu pună în aplicare ce promit, de exemplu, țara mea, Chiar mă întreb dacă această comisie merită numele comisie. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să fiți gardienii tratatelor și a legislației și câteodată asta este să vă mai faceți și dușmani. Nu se poate tot timpul să fiți uh, prieteni cu toată lumea. Eu nu pot să accept ca colegii mei olandezi să trebuiască să se dea peste cap și apoi în sudul țării mele, de exemplu, ani de zile se tolerează situații mult mai rele. Îngrijorarea mea este că, din nou, elaborăm foarte multă legislație și așteptăm, de exemplu, să vedem ce se întâmplă cu problema medicamentelor. E de necrezut și după aceea nu se pune în aplicare. Deci dacă pot să-mi spun aici oful, acesta este, vă rog, puneți în fine în aplicare ceea ce legiferați. Mulțumesc! Mulțumesc altcineva? Dacă îmi permiteți, voi adăuga și eu o întrebare din partea mea. Vreau să știu dacă vă așezați la masă cu statele membre, caz după caz, pentru a îmbunătăți guvernanța în diferite sectoare, așa cum s-a văzut în, fostul nostru, în ultimul nostru schimb de opinii. Câteodată la implementare problema este lipsa de guvernanță. Și deci mă întrebam dacă dumneavoastră aveți pe agenda discuțiilor o astfel de bilaterală. Acum dau cuvântul înapoi Comisiei pentru răspuns. Mulțumesc! Mi-e teamă că nu sunt în poziția să pot răspunde la întrebările foarte specifice despre aer sau despre apă. Cu toate acestea, voi încerca să răspund la întrebarea despre procesul de guvernanță pentru planurile de acțiune. Unul din punctele care sunt în curs de dezvoltare este cadrul de evaluare. După cum știți, am avut acum o primă ediție a revizuirii uh, de uh, implementarea revizuirii acestei uh, legislații și ne ocupăm foarte mult de guvernanță și vom extinde și uh, vom elabora acești indicatori. Dacă dorim să extindem capitolul 5 uh, și vrem să avem o un inventar mai uh, general al situației în toate statele membre, atunci aceasta este acțiunea pe care trebuie să o avem și aceasta a fost prezentată la întâlnirea noastră generală. A fost salutată această propunere. Noi considerăm că în uh, eforturile noastre comune vom putea, în cadrul uh, revizuirii implementării, să putem uh, prezenta o imagine mai de ansamblu despre felul în care funcționează uh, aceste mecanisme. Procesul a început și uh, sperăm pe viitor să avem o cunoaștere mai integrată, precum și uh, date specifice pentru fiecare țară, pentru ca să putem să avem o bază de date foarte bună pentru statele membre, despre toate statele membre. Mulțumesc până în 2019. Mulțumesc. Înțeleg că întrebarea noastră era prea specifică, era pe apă și aer. Poate că puteți totuși să transmiteți mai departe aceste întrebări colegilor dumneavoastră pentru ca să primească și colegii un răspuns din partea Comisiei la întrebările pe care le-au pus. Aceasta, așadar, pune capăt al acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct. Again, an exchange of views on a uh, midterm review and future... Din nou, o schimb de opinii pe, uh, cu privire la revizuirea la jumătatea perioadei și viitorul programului de acțiune comunitară în domeniul sănătății. Îl avem uh, aici pe reprezentantul comisiei care va începe cu o prezentare. Domnul John Ryan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a vă da câteva informații despre evaluare și să vă vorbesc despre planurile viitoare ale Comisiei. Comisia și-a prezentat raportul de evaluare către Parlamentul European și Consiliu pe 11 octombrie. Raportul se bazează pe concluzii și uh, recomandări din partea unui studiu extern care a fost uh, uh, efectuat din mai 2016 în mai 2017 și concluziile acestui studiu sunt folosite pentru a îmbunătăți implementarea programului de sănătate în perioada 2018-2020, dar ar putea să fie folosit și pentru perioada de programare de după 2020. Cel de-al treilea program uh, cadru pentru sănătate este un program de coordonare la nivelul Uniunii și scopul său este să aducă valori adăugate statele membre și să îmbunătățească și uh, uh, să combată inegalitățile de sănătate. Are patru obiective specifice promovarea sănătății, protecția europenilor din part fața amenințărilor de sănătate grave și contribuirea la sistemele um, existente și un acces mai bun la uh, protecția, la îngrijirea de sănătate. Acesta acoperă primele trei, uh, primii trei ani și a fost uh, pus în aplicare prea repede pentru a putea vedea dacă chiar se aplică aceste obiective, pentru că foarte multe din aceste obiective depășesc uh, perioada de programare. Multe din cele care au fost înaintate în 2015 vor, nu, nu vor fi datele disponibile anul acesta. Deci e foarte greu să tragem o concluzie dacă s-a reușit, de exemplu, crearea unei um, rețele cu 24 de referințe la nivelul Uniunii pentru boli grave și, de asemenea, trebuie analizată capacitatea de uh, reacție la boli, la epidemii, cum a fost exemplul Ebola sau Zika, și, de asemenea, și uh, o altă chestiune importantă care trebuie să fie evaluată este cea legată de um, gestiunea migranților Alte chestiuni importante sunt, este schimbul de bune informații, reducerea consumului de alcool, screening pentru cancer, prevenirea HIV-SIDA, tuberculoză și hepatită, susținere pentru me uh, produse medicinale și uh, ustensile și uh, mecanisme de, uh, în domeniul sănătății și susținem de asemenea și activitatea cu ECD-ul și cu Observatorul European pe uh, politici de sănătate pentru a putea crea rapoarte la nivelul uh, Europei și la nivelul statelor membre, care au fost publicate în noiembrie 2016 și la începutul lui 2017. Aceasta e o publicație anuală. Aș vrea să spun de asemenea și că, în urma evaluării, am uh, luat măsuri de simplificare pentru a putea facilita propunerile făcute de către cetățeni Uh, care pot fi făcute electronic, deci printr-o simplificare a evaluărilor și a regulilor financiare. Noul program are o viziune mai strategică a perspectivei pe termen mediu și și-a demonstrat valoarea ca un instrument de gestiune foarte flexibil și foarte eficient, care acoperă, de exemplu, nevoi uh, neașteptate, precum criza Ebola sau criza Zika. Pentru perioada de programare care a rămas. Programul trebuie să rămână foarte țintit, să aducă valoare adăugată și să asigure rezultate semnificative în cooperare cu celelalte instituții financiare. Acest raport se bazează pe sondaje făcute în toate statele membre și în punctele focale importante pentru program. Am avut și o consultare publică care a primit 130 de contribuții. Am avut o susținere enormă pentru continuarea programului de acțiune în domeniul sănătății, cu 97% rată de răspuns în favoarea cooperării uh, cu UE în domeniul sănătății. Dacă îmi permiteți, vreau să spun și câte ceva despre perioada de programare viitoare pentru uh, sănătate după ce se termină acest program discutăm în momentul de față cum să se poată folosi instrumentele mai bine și cum se pot crea instrumente care să fie mai flexibile și mai coerente și cum se poate îmbunătăți uh, sinergia și folosi mai bine această simplificare. Investițiile în domeniul sănătății trebuie să fie foarte țintite având în vedere restricțiile bugetare, iar uh, eforturile se vor face pentru a îmbunătăți um, măsurile pentru a avea cea mai mare valoare adăugată, pentru a Uh, uniformiza uh, abordările și uh, în același timp pentru o mai bună gestionare a obiectivelor. Statele membre trebuie să aibă capacitatea să investească în sănătate, în inovare și în cercetare. Vrem să sporim și rezultatele de cooperare cu alte instituții financiare, iar aici vrem să creăm legături între programul de sănătate și agenda de politici de sănătate ale Comisiei. Mulțumesc foarte mult, uh, iar acum aș vrea să văd cine dorește să ia cuvântul dintre colegi. În primul rând, doamna Grostet trebuie să ia cuvântul, pentru că dumneavoastră este raportor pe acest program de sănătate și uh, vă dau mai întâi dumneavoastră cuvântul, doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E adevărat că cel de-al treilea program uh, pentru sănătate, care este dotat de 500 de milioane de euro, uh, iar putea să păr ridicol când e vorba de combaterea inegalităților a, combat, a, și stabilirea unor politici de sănătate în toate statele membre. Însă este un program care e foarte util pentru a susține obiectivele noastre de sănătate. Eu cred că ar trebui mai întâi să ne asigurăm de două ori. Nu sunt sigură că se întâmplă însă așa ceva. Mă gândesc la crearea unor rețele europene de referință, a căror dezvoltare trebuie să fie accelerată mod normal ar fi trebuit deja să rezolvăm această problemă și nu este deloc rezolvată. Mă gândesc însă și la propunerea Comisiei de a face un inventar pe activitățile medicale, care prevăd că activitățile Comisiei pe viitor să fie în parțial finanțate din programul de sănătate. Dacă vrem ca această cooperare să fie cu adevărat eficientă, este esențial de aceea să îi consacrăm resursele necesare. Dacă vorbim despre restricțiile bugetare, sunt foarte îngrijorată. Am luat la cunoștință posibilele propuneri ale Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual și am uh, înțeles, dacă nu mă înșel, că programul de sănătate ar putea să devină o subcategorie a unui program mai amplu, care este numit Programul pentru Piața Unică, cu mențiunea securitatea alimentară, sănătatea umană, animală și vegetală. Eu personal nu am nicio problemă să asociez sănătatea și creșterea. De fapt, atunci programul acesta ar fi trebuit să se cheme Programul Sănătate pentru Creștere. Însă sunt uh, opusă complet acestei strategii care ar însemna să trimitem acest program în plan uh, secundar și acesta l-ar face complet opac pentru cetățenii noștri. Sănătatea se referă la toți cetățenii europeni în viața lor cotidiană. Piața unică nu este la fel de grăitoare. Ar trebui, deci, să distingem acest program de sănătate, să nu se piardă printre securitatea alimentară, securitatea animală și uh, sănătatea plantelor. Sunt de acord că totul este legat, e totul legat de mediu, bineînțeles, dar iată de ce eu pledez pentru un program de sănătate care să fie separat, care să poată să aibă un loc propriu în noul CFM. Am înțeles, cred eu, că Comisia nu este opusă la așa ceva. Va trebui să susțină această propunere și vreau să cer tuturor colegilor care se ocupă de problema de sănătate, care este unul din domeniile în care putem să arătăm valoarea adăugată a cetățenilor, Um, acum, în anul electoral, pentru că e foarte important să le arătăm că noi nu neglijăm așa un subiect. Eu mă voi zbate pentru a putea ajunge la această, acest nivel de cunoaștere, pentru că cu cât suntem mai mulți e mai bine. Mulțumesc, doamne Grostet, iar acum copreședinții grupului de lucru pentru sănătate și mediu vor să ia cuvântul și o să le dau cuvântul și o să încep cu doamna Cabezon Ruiz. Președinte, Pues la misma linia que, que la colega Grostet. Mulțumesc că va fi pe aceeași linie cu colega Grostet. Sunt foarte preocupată pentru că ce spunea doamna Grostet e corect. Da, e un pericol real. Domnia sa vorbea de faptul că programul ar intra într-un program mai general pentru piața unică și până la urmă riscă să dispară. Asta ar fi, se pare, intenția, că va dispărea acest program. Bun, asta numai din auzite cunoaștem până acum, nu știm dacă într-adevăr va fi așa, dar uh, sper să uh, Sper ca nu Direcția Generală a Sănătății în următoarea comisie să, să, să nu mai continue, că lucrurile sunt foarte neclare, mă preocupă pentru că, într-adevăr, e foarte important tot ce ține de sănătate și la nivelul Uniunii Europene, sănătatea are o mare valoare adăugată europeană. E clar că competențele naționale în ce privește organizarea sistemului de sănătate există, dar la fel de adevărat e că legislația noastră europeană ne obligă să menținem standarde înalte de sănătate în toate programele. trebuie să îmbunătățim sănătatea în general în Uniunea Europeană și sperăm că acest program să nu se dilueze și bugetul propunerii privitoare la, privitoare la evaluarea tehnologiei din domeniul sănătății este în acest program, ceea ce e ciudat. Trebuie să analizăm provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și cum să găsim soluții și atunci nu putem să avem finanțare doar de la acest program. Deci mă preocupă și situația cu cadrul financiar pentru această propunere. S-a spus uh, deja și cu rețeaua de referință care nu are bugetizare și atunci nu se va face nimic cu asta. Deci o, o preocupare enormă, pot să spun. E programul cu cea mai mare valoare adăugată pentru cetățenii noștri și și pentru economia din noi sănătății. Se vorbește aici de uh, cadrul financiar multianual. Săptămâna trecută, în plen, am votat uh, cu mare majoritate propunerea acestui cadru, dar e adevărat și că propunerea care ne-a parvenit în legătură cu structura, cu structura, deja nu mai vorbește de programul de sănătate, nu mai pomenește. Deci se pare că de fapt există intenția clară de a-l elimina și sigur că noi ne vom opune ferm uh, unei asemenea intenții. Thank you, and Mr. Petrele. Mulțumesc, domnul Petrele. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, sunt de acord cu ce s-a spus astăzi aici. Consider că nu ar fi corect sănătatea să nu fie așa doar uh, un accesoriu față de alte politici la nivel european. Dacă vedem ce se întâmplă în tendințele în domeniul sănătății, trebuie să știm că uh, și să considerăm că sănătatea ar trebui să fie în uh, centrul preocupărilor politice ale Uniunii Europene cetățeni ca subsemnatul, uh, înțeleg că ar trebui să existe mai multe valoare adăugate la, nivel, la nivelul Uniunii Europene. Sunt convins că putem să creăm mai multe valoare adăugată fără a uh, modifica tratatul de la Lisabona, pentru că știm că nu ar fi o treabă ușoară, însă uh, putem uh, da dovadă de mai multă voință pentru a crea mai multe și la fel ca doamna Grostet, consider și eu că um, aici vorbim de un program foarte important și care vine în beneficiu tuturor. Și aș avea o întrebare la adresa comisiei și anume, ce, care sunt reacțiile din rândurile statelor membre? Comisia ne estimează că statele membre vor face mai multe, dar eu întreb, sunt diferențe importante în ce privește abordările statelor membre uh, față de propunerea Comisiei? Mă rog, Comisia vine cu multe propuneri, nu doar, de exemplu, prevenția în domeniul maladiei canceroase. Deci vreau să știu și eu cum s-a răspuns de către statele membre la ofertele Comisiei. Mulțumesc, doamna Shire Piric. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna Grostet a spus lucrurilor pe nume. Sigur, avem uh, piața unică, dar aici vorbim de elementul uman, vorbim de mm, sugar, de copii, tineri, vârstnici, de prevenire, de cancer, de alte maladii. Uh, e vorba și de bugete foarte mari, sunt probleme foarte diverse și trebuie să le acordăm cea mai mare atenție și cel mai mare interes, bineînțeles, și atunci aș dori să știu din partea Comisiei cum vom acționa în realitate ca să acest program să-și mențină importanța pe care o merită. Iată, de exemplu, în farmaciile din țările de jos nu există suficiente medicamente. Cum e posibil cum e posibil ca cetățenii să nu se opună acestor, acestor penurii. Și bineînțeles, ei reacționează și dau vina pe Uniunea Europeană, pentru că nu, ei consideră că nu acordăm destulă importanță problemelor de sănătate. Mulțumesc, domnul Soriniu. Mulțumesc, doamna președintă. În luna mai 2017 eh, am adresat eh, comisiei o întrebare eh, și la ora aceea plecam de la constatare și anume că avem un nivel foarte slab de armonizare în Europa în ce privește vaccinarea. Și am întrebat Comisia ce intenționează să facă pentru a mm, îmbunătăți situația cu armonizarea. Bine, știu, responsabilitatea primară revine statelor membre, însă ar fi de dorit o dinamizare a armonizării în domeniul vaccinării, care poate să fie obligatorie, dar în unele state membre neobligatorie, în altele, dar oricum e bine să avem o mai mare armonizare nivelul de imunizare e foarte variabil atunci când uh, vaccinarea e obligatorie sau nu, sigur, dacă nu e obligatorie, nivelul de imunizare e mult mai scăzut și uh, cred că în acest program pe care îl discutăm aici, o acțiune comună de promovare a vaccinării ar fi de dorit cu un studiu care să demonstreze avantajele vaccinării. Uh, e o chestiune care a revenit pe ordinea de zi, pe ordinea zilei în Portugalia, că iată că s-a produs o nouă epidemie de rujeolă uh, și atunci uh, întreb ce acțiune pedagogică poate să mm, întreprindă Comisia pro-vaccinare. Nu putem avea o platformă logistică comună pentru a genera, generaliza vaccinarea statelor membre. Mulțumesc. Mm, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci domnul Ryan de la Comisie aveți din nou cuvântul pentru comentarii sau răspunsuri. Mulțumesc! Mm, ce privește uh, reacțiile la programul nostru, rețelele europene de referință au fost deja lansate și acum uh, încercăm să extindem uh, treptat acoperirea acestor rețele de referință cu condiția ca rețelele existente să funcționeze. Nu dorim să extindem prea mult rețelele până când cele care există acum, nu, g 24, nu ne arată că sunt de plin funcționale. Uh, sigur, trebuie să existe și echipamentul IT ca să îngăduie schimbul de informații între statele uh, sau între membrii rețelei. E o abordare tip pas cu pas, dar deja e bine că avem 24 uh, de membri. Acum Sperăm să o extindem, dar pe o bază solidă. Deci, uh, munca continuă. Uh, acum uh, a fost menționată evaluarea tehnologică. Sigur, asta înseamnă că se va discuta o propunere legislativă în acest sens, dar am fost întrebat în legătură cu viitorul, dar și mm, pentru un moment, între 30 și 50% din, programul, din bugetul pentru sănătate e alocat uh, punerea în aplicare a legislației. Deci uh, e bine că vorbim de subsidiaritate și faptul că uh, sănătatea răspunde la statelor membre, dar totuși 30 până la 50% din fondurile existente se îndreaptă spre susținerea legislației europene, un exemplu legislația din domeniul tutunului, farm- uh, farmaceutice, produse farmaceutice, uh, uh, țesuturi, celule, apoi amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, iată noi ne asigurăm că uh, cooperarea în domeniul sănătății funcționează bine la nivel european. Am și uitat să uh, menționez directiva îngrijirilor de sănătate transfrontaliere, care este și aceasta o legislație foarte importantă. Deci vedeți că deja cu uh, bugetizarea actuală, între 30 și 50% din bugetul anual susține legislația europeană. Deci cred că, da, iată, se vede valoarea adăugată europeană, dorim să avem încă și mai multă, susținem o abordare coerentă pentru a ajuta la nivelul Uniunii Europene. În ce privește întrebarea lui Peterle cu susținerea acordată schimbului de bune practici, dacă am înțeles eu bine întrebarea, dorim să susținem până în aplicarea actualelor obiective de dezvoltare de către Comisie și statele membre. Statele membre au fost de acord mai ales obiectivul sustenabil numărul 3, deci reducerea poverii maladiilor cronice și epidemice și noi Comisia susținem prin program de sănătate um, o reacție prin care statele membre sunt ajutate să utilizeze cele mai bune practici și utilizăm nu doar programul uh, pentru sănătate, ci și alte uh, programe și alte surse de finanțare. Aș avea exemple în acest sens. Iată, bune practici care au fost adoptate și în alte state membre. Deci, de exemplu, introducerea de programe pentru uh, screeningul cancerului colorectal, în, colonorectal în statele membre care nu au programe uh, ca, uh, ca acesta la ora actuală, deci este o abordare voluntară. Statele membre au uh, convenit să adopte aceste practici. Un alt exemplu ar fi introducerea activității fizice, uh, mă rog, la prescrierea medicului. Medicul uh, deci e vorba de medicină generală, iată, medicul tău de familie îți poate prescrie să faci activitate fizică în mod organizat. E, sunt două exemple de bune practici care au fost uh, adoptate, iată, de la nivel local la nivel european, prin proiecte finanțate prin programul de sănătate. O a treia preocupare se leagă de vaccinare. A fost întrebat ce se întâmplă cu armonizarea în domeniul vaccinării. Domnul Soreniu m-a întrebat asta. Uh, Comisia, după cum am și, a și anunțat uh, declarația președintelui Juncker referitoare la starea Uniunii și în programul de lucru al Comisiei, în următoarele luni planificăm să facem o propunere pentru o inițiativă în ce privește vaccinarea uh, populației umane și uh, ne vom referi la probleme cum ar fi uh, e, m- populația care este reticentă în a se vaccina, dar e și problema Uh, discontinuității de aprovizionare și faptul că există penurie de anumite vaccine. Mai avem și dificultăți în ce privește partajarea datelor între statele membre, în ce privește mm, calendarul vaccinării, farmacovigilența și o serie de alte probleme. Apoi uh, mai spun că mm, Comisia lansează o acțiune comună finanțată în programul de pentru sănătate, cu participarea 20 uh, state membre, lider fiind Franța, va fi lansat în septembrie anul acesta și scopul e de a consolida cooperarea între statele membre în domeniul politicilor de, politicilor de vaccinare. Și apoi, uh, tot în această privință, mai menționez și acordul uh, comun la nivel transfrontalier, de achiziții publice la nivel transfrontalier. Am, am utilizat deja asta pentru botulism și acum uh, se utilizează între 19 state membre uh, pentru vaccin pandemic, deci pentru achiziționare. Un stat membru nu va fi negociat sau statele membre nu vor trebui să negocieze bilateral cu industria, ci Comisia organizează cu 19 state membre un exercițiu de achiziție publică pentru vaccinuri pandemice Asta se face chiar la momentul actual. Deci, uh, vedeți aceste trei domenii că Comisia propune inițiative uh, care vor veni chiar în următoarele luni, dar utilizăm și programul existent pentru a lansa acțiuni comune între statele membre um, sub conducerea Franței și avem și acordul acesta comun de achiziții publice. E prima oară că uh, achiziționăm un volum atât de mare de vaccinuri împreună la nivel european. Și în final, viitoarea finanțare și viitoarele convenții de finanțare, sigur, CFM-ul încă nu a fost adoptat de Comisie, cadrul financiar multianual, avem un set uh, de idei diferite care sunt discutate. Um, sunt suntem implicați în, uh, în uh, discuții, desigur, noi cei de la Comisie și cred că vreau să spun aici că Comisia dorește să încerce să raționalizeze numărul de programe pe care îl avem la momentul actual, pentru că avem un număr foarte mare de programe și încercăm să reducem acest număr, să facem grupări mai largi cu diferite domenii de activitate, ceea ce ar prezenta multe avantaje, adică banii ar putea trece mai ușor de la mm, diferitele, de la o parte componentă la alta a acestor grupări. V-aș da un exemplu mm, referitor la criza migranților. Avem mari dificultăți în a transfera fonduri de la A la B, uh, de la un program la altul. Și iată un exemplu bun și recent. Uh, vedem cât de dificil e când banii sunt legați de programe mici, individuale, e dificil să fie transferați. Deci Comisia, în momentul actual, examinează posibilitatea de a crea sinergii între diferitele programe și asta nu înseamnă neapărat că profilul acestor programe dispare sau se reduc programele, ci doar că sunt îngrupate împreună, la fel ca dacă vedeți cum se uh, structurează bugetul cu diferite domenii de activitate care sunt grupate sub același capitol, Comisia va lua o decizie în acest sens, va face o propunere pentru un nou CFM în următoarele luni și uh, noi negociem activ la ora asta, dar nu vă pot spune mai mult uh, în acest moment că nu s-a luat încă o decizie și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Grostet. Si pour, euh, pour les Da, vreau să vă mulțumesc pentru explicații. Je suis pas convaincu, euh, malheureusement, parce que... Din păcate, știu bine că trebuie să simplificăm lucrurile din punct de vedere tehnocratic, birocratic, însă aici este vorba de politică cu P mare, politica în sensul nobil al termenelor, termenului, să le arătăm concetățenilor că politica de sănătate înseamnă ceva la nivelul Uniunii E foarte bine că statele membre sunt suverane în ceea ce privește regimul de protecție socială, dar dacă nu e Europa ca să facă să se miște ceva în multe state membre, nu se va întâmpla nimic. Nu pot să accept și cred că colegii mei, ca și mine, nu putem să avem uh, ceva legat de securitatea alimentară. Eu cred că politica de sănătate merge chiar înaintea securității alimentare. Bineînțeles că după aceea uh, să facem un cluster la nivelul uh, uh, direcției generale, însă dacă este vorba de suprimare a liniilor din uh, politica de sănătate pentru o altă linie de sănătate vegetală, securitate alimentară, nu sunt de acord și la fel și colegii mei, pentru că de, do- de ani de zile ne, ne batem pentru a avea o politică de sănătate în Uniunea Europeană, ne batem chiar și la, să avem o comisie pentru sănătate la Comisia Mediu. La fiecare cinci ani, o spun candidați colegilor care vor fi candidați, da, la fiecare cinci ani se pune sub semnul întrebării politica de sănătate europeană. Dacă noi nu apărăm politica de sănătate europeană, cine o va face? Este vorba de o chestiune de politică pentru Comisia Europeană. Înțeleg foarte bine că spuneți lucruri foarte interesante, că gândiți la fel ca și noi, Însă avem un comisar pentru sănătate care este foarte entuziast pe aceste chestiuni, însă care este frustrat pentru că nu primește modalitățile pentru a merge mai departe. Așadar, uh, Stimați colegi, haideți să mișcăm și să spunem uh, Comisiei Europene că, Europene că deja e suficient. Well, um, thank you very much. So, Mulțumim. Încheiem astfel această dezbatere de astăzi pe o notă pozitivă. Suntem cu toții de acord că trebuie să susținem uh, această idee a unei comisii pentru mediu și sănătate. Încheiem uh, lucrările de astăzi, începem mâine la ora 9 și cu reuniunea coordonatorilor și uh, ne vedem ulterior cu, în uh, componențele pline.